Începem cu punctul 8 de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul Scuria, voluntariatul și activitățile de voluntariat în Europa. Domnul uh, raportor are imediat cuvântul. Mulțumesc mult, vă mulțumesc, doamnă președintă. Raportul meu nu ar fi putut să se cristalizeze fără ajutorul secretariatului, căruia îi mulțumesc pe această cale. Raportul uh, conține o serie de aspecte discutate de către noi la ultima noastră ședință, atunci când am avut un prim schimb de opinii pe baza acestui subiect. Raportul ar fi trebuit să vă fi parvenit între timp, n-are niciun sens să-l citesc aici în fața dumneavoastră. Cu siguranță l-ați citit deja. Vreau doar să subliniez unele aspecte. La ședința anterioară am stabilit deja modul în care ar trebui să procedăm. Vorbim, pe de o parte, așadar, de evenimentele care au avut loc în timpul anului european al voluntariatului, precum și despre o serie de uh, in, alte inițiative. Bineînțeles că aceste inițiative demarate în timpul anului european al voluntariatului uh, nu s-au încheiat odată cu, la, uh, la finele anului respectiv. Dorim ca aceste inițiative să fie continuate, bineînțeles. Voluntariatul trebuie să fie promovat în continuare. Asta cu atât mai mult cu cât uh, ne aflăm în fața unor mari provocări, provocări pe care le putem depăși doar cu ajutorul diferitelor organizații, iar organizațiile uh, de voluntariat la care mă refer uh, au cer din partea noastră acțiuni concrete, acțiuni legislative cât se poate de concrete. Spre exemplu, se solicită crearea unui statut al, voluntar- al voluntarilor. Un statut care să prevadă clar atribuțiile, responsabilitățile și competențele uh, voluntarilor la nivel european. Vrem uh, ca toate competențele care sunt însușite de către tineri pe, în cursul activităților de voluntariat să fie recunoscut, să fie recunoscute. Vrem, uh, de asemenea, ca toate proiectele din domeniul ajutorului uh, umanitar să fie continuate. Uh, de ce? Pentru a putea reacționa în caz de criză umanitară, o criză umanitară care ar putea apărea chiar și în sânul Uniunii Europene. Avem nevoie așadar de un accent mai puternic pus asupra voluntariatului în cadrul organizațiilor și asociațiilor, uh, asociațiilor umanitare de asemenea, eu solicit crearea unui oficiu unic pentru uh, pe tema voluntariatului. E nevoie de, o, de un organism care să poată fi contactat de absolut toate instituțiile europene în uh, ceea ce privește obținerea de detalii cu privire la activitatea de voluntariat. De asemenea, avem nevoie de o platformă europeană uh, a voluntariatului pentru o mai bună coordonare, pentru un mai bun schimb de informații. Uh, lucrul acesta este foarte important uh, pentru Uniunea Europeană pe ansamblu. De asemenea, avem nevoie de o bază de date cu privire la bunele practici în domeniul voluntariatului. Și iată, dacă vom reuși să facem toate lucrurile acestea, sper din tot sufletul să putem promova și pe viitor voluntariatul. Sper din tot sufletul ca exemplele de bune practici să fie într-adevăr implementate în absolut toate statele membre. Avem nevoie în acest sens însă de o mai bună cooperare între uh, organismele naționale responsabile pentru uh, uh, voluntariat, care însă, bineînțeles, trebuie să fie coordonate în colaborare ce trebuie să fie coordonată de acel oficiu european al voluntariatului sau pentru voluntari de, despre care vă vorbeam. De asemenea, procedurile birocratice trebuie să fie simplificate și poate că n-ar fi rău să prevedem și niște stimulente fiscale pentru organizațiile de voluntariat. De asemenea, la dorința colegilor am făcut referire la o asigurare obligatorie pentru voluntari. E nevoie de garantarea protecției sociale a voluntarilor și de crearea unei asigurări de sănătate pentru aceștia. E nevoie ca statele membre să implementeze asemenea măsuri, asta pentru ca voluntariatul la nivel de stat, uh, de stat membru, um, individual, să spunem așa, uh, să poată fi uh, promovat. Acestea sunt punctele esențiale ale raportului meu. Ar mai exista și alte detalii pe care însă nu are sens să le menționez. Oricum, puteți citi toate acestea în documentul meu. Pur și simplu trebuie să mergem de, mai departe de anul european al voluntariatului și trebuie să încercăm să creăm un cadru cât se poate de solid pentru activitățile de, voluntar, de voluntariat în Europa. Cred că această directivă este absolut esențială. În raportul meu vă spuneam că am inclus comentariile colegilor, am discutat de asemenea cu raportorii din umbră, putem trece în curând și chiar cât mai curând cu putință la vot, pentru că dosarul acesta este unul important, unul uh, deloc spinos. Suntem cu toții conștienți de faptul că voluntarii europeni trebuie să, să fie uh, să fie folosiți să spunem așa, la nivel european. Doamna Nevedalova. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc lui uh, Marco pentru acest raport. Uh, calitatea raportului este excelentă. Mai mult ca sigur, Marco este cel mai bun expert al Parlamentului European pe tema voluntariatului. Prezentarea sa ne o dovedește. Bineînțeles, uh, trebuie să evaluăm activitățile anului european al voluntariatului. În continuare, voluntariatul nu este suficient de bine exploatat. O cincime din cetățenii europeni sunt angajați în activități voluntare și trebuie să-i protejăm. Uh, și tocmai de aceea, iată, această directivă trebuie să fie promulgată cât mai curând cu, cu putință s-a organizat, uh, s-a creat o organizație a voluntarilor europeni. Uh, iată, o veste foarte bună care o, e vorba despre o organizație care poate promova acte legislative la nivel european, poate exercita presiune asupra legiuitorilor europeni pentru ca aceștia să ia deciziile necesare. Și de asemenea vedem în statele membre că activitățile de voluntariat s-au intensificat. În Slovacia avem, spre exemplu, un nou site web uh, în care sunt afișate tot felul de activități uh, voluntare pe care, în care cetățenii doritori se pot angrena. Pe această pagină de internet, uh, toți uh, cei care doresc să, să facă muncă de voluntariat pot o, obține o serie de informații cu privire la tot felul de proiecte în care se pot uh, angaja. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu uh, reprezentanții marilor companii din Slovacia și am vorbit despre vol- voluntariat și despre modul în care companiile ar putea sprijini voluntariatul. Important este să răspundem la întrebarea de ce voluntariatul este important. Și este important, știm prea bine. Și de asemenea trebuie, este important să recunoaștem calificările însușite de voluntari pe parcursul activităților uh, lor Să nu, să nu uităm că activitățile voluntare au un caracter de educație informală și tocmai de aceea, iată, abilitățile însușite de către voluntari trebuie neapărat să fie recunoscute. Acesta este un aspect pe care mi l-aș dori mai bine reprezentat în raport. Un alt aspect foarte important este protecția socială asigurată voluntarilor și asigurările de sănătate. Uh, acordate acestora. E important ca sistemul să fie unul suficient de solid pentru ca măcar eventualele accidente survenite în cadrul uh, activităților de voluntariat să fie acoperite de această asigurare. În al treilea rând, uh, taxele impuse activității uh, de voluntariat sunt importante. Trebuie, bineînțeles, ca toate costurile implicate de activitatea de voluntariat, uh, costuri care sunt acoperite practic de către voluntari, să fie uh, într-o, într-un fel, într-o măsură sau mai mică sau mai mare, compensate de către statele naționale. De asemenea, serviciul uh, de voluntariat european pentru tineret este foarte important. Este un forum care promovează, practic, cetățenia europeană, un lucru uh, pe care ni-l dorim conștientizat când mai vine de cetățenii noștri, iată, aș putea continua la nesfârșit, dar uh, n-are sens, voi face, voi depune amendamente. Marie Terez. Merci. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dragă Marco, nu putem decât să-ți mulțumim pentru activitatea plină de energie în slujba voluntariatului, care este important pentru noi toți. Este o experiență care te îmbogățește, care poate să transforme viața tinerilor care fac tranziția între a merge la școală și a-și găsi un loc de muncă. Sigur, voluntariatul acesta este foarte important și pe scena europeană și pe cea internațională, pentru că prezintă perspective noi, strategii noi, benefice în viața socială și profesională și cred că în anumite cazuri poate să ducă la reinserția socială pentru că persoana își poate regăsi stima de sine și își poate regăsi sentimentul că este util, ceea ce este neprețuit. Cred că fiecare cetățean, la un moment al vieții sale, poate sau trebuie să fie voluntar. Un asemenea parcurs este neprețuit și, cum spuneam, mai ales la tineri, pentru că în cazul tinerilor ei trebuie să fie incitați să se implice și să capete niște competențe pe care altfel nu le capătă. Trebuie să vedem exact cum stau lucrurile în ceea ce privește voluntariatul pentru a avea datele corecte, pentru a evalua situația corectă, astfel încât să devină chiar o instituție. Cine sunt voluntarii din Europa, care sunt activitățile pe care le practică, practicile voluntariatului sunt aceleași în toate statele europene și știm că răspunsul este nu. Voluntariatul depinde de factori culturali, structurali, economici deci trebuie să valorizăm uh, toate aceste activități, să-i sensibilizăm pe cetățeni la șansele pe care le reprezintă voluntariatul, de la acțiunile umanitare la sport, cultură, sprijin social, tineret, să încurajăm pe europeni să se implice în asemenea activități. Mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, Santiago! Gracias, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să-l felicit pe Marco. Cred că este un expert care a făcut o treabă excelentă. Sunt două chestiuni pe care vreau uh, să le accentuez, uh, aduse în discuție și de colega Nevedalova. Uh, stimulentele fiscale și asociațiile de voluntari Vreau să văd dacă cumva s-ar putea extinde fiscalitatea la voluntari. Sunt uh, voluntari care primesc niște sume mici de bani, care fac parte dintr-un club. Mă gândesc și la cluburile sportive, dar pot să fie și alte cluburi și alte tipuri de asociații. Deci, ceea ce creează o problemă. Trebuie ca persoanele respective Uh, și cluburile acestea să nu aibă o problemă de fiscalitate. Lucrul acesta se întâmplă în Spania și uh, unele cluburi sportive de amatori trebuie să fie închise. Nu mă refer la cluburile sportive importante, ci la cele mici care au ajuns să fie uh, pline de voluntari și care plătesc uh, sume foarte mici. Deci trebuie să ne gândim la o fiscalitate apropiată, potrivită pentru acest gen de persoane. De aceea mă bucur uh, de, că s-a adus în discuție tema asigurărilor, pentru că de foarte multe ori voluntarii se duc la munte cu copiii, cu băieții, cu fetele, fac tot felul de activități, poate să aibă loc, uh, eu știu, acolo un accident și pot să fie niște penalități foarte importante de plătit. Deci este absolut fundamental ca ei să aibă o asigurare, o asigurare care să acopere aceste riscuri. Și încă o dată vreau să-l felicit pe Marco pentru treaba excelentă. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. O întrebare vis-a-vis -vis de punctul 8 din raportul tău. Acolo se spune că trebuie uh, incluse în sistemul ECTS competențele acumulate sau câștigate de tineri în timpul activităților de voluntariat. Eu nu înțeleg ce vrea să însemne chestia asta. De la bun început sau din totdeauna am fost de părere că, într-adevăr, activitățile de voluntariat trebuie să fie certificate la final, trebuie să se, există un uh, Uh, certificat pe care să, să, să se spună Xulescu a participat la, iar aceste certificate urmau, ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, să fie incluse în uh, pașaportul de competențe european. Deci vorbeam uh, despre crearea acestui pașaport uh, cu ceva ani în urmă și uh, noi propusesem răm ca acest pașaport să conțină și informații cu privire la activitățile de voluntariat. Consiliul și comisie, Comisia nu au fost de acord cu noi atunci. Ei bine, acum cred că ar trebui să punem din nou pe tapet această discuție, să rescriem articolul și să spunem clar că uh, aceste calificări dobândite ar trebui să fie înscrise în uh, pașaportul de competențe a tinerilor, pașaportul european. Doamnă, uh, comisia, reprezintă cineva comisia? Nu. Marco, ai cuvântul. Vreau <coughs> ringrațiare la comisie. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei Europene pentru faptul că este aici. Da, asta e o glumă, firește. Punctul 8 pe care le-a menționat doamna președinte. Se referă la pașaportul european și se leagă cumva de comisie. Ideea era să introducem în sistemul de credite școlare stato precedentemente previsto, fermo stando la Commissione ci aveva già dato un po'. Și sigur că putem să încercăm să folosim același sistem ca înainte, deși Comisia a spus că este împotriva acestei chestiuni. Firește, altfel sunt recunoscător colegilor care au contribuit la dezbatere și le mulțumesc pentru contribuțiile pe care le-au avut deja la reuniunile anterioare, care sunt deja cuprinse în textul pe care îl aveți în față. Și le mulțumesc pentru amendamentele care vor fi înaintate în următoarele câteva săptămâni. Cred că ne îndreptăm către un consens și, cum spuneam și mai devreme, cred că este semnalul cel mai important pe care putem să, putem să-l trimitem lumii voluntariatului. Mulțumesc uh, colegilor deputați pentru ce au spus și pentru ce vor face în continuare și acum aștept amendamentele care vor îmbogăți acest raport. Mulțumesc! Bine, voi uh, depune un amendament pe marginea aliniatului 8. Comisia poate ea să fie uh, eliminată această propunere inițială, dar treaba ei. Nu poți să incluzi competențele astea în sistemul de credite școlare. Nu se poate. Cum vrei să faci așa ceva? Nu. Singura opțiune este includerea acestui, uh, acestor competențe în pașaportul european. Dacă vrei bine, dacă nu, iar bine. Pe 5 septembrie, data limită de depunere a amendamentelor, mai bine facem, <laughs> depunem amendament, amendamentele înainte de vară, să nu cumva uităm de acest uh, subiect și votăm în comisie pe data de 17 octombrie. Minunat! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public. Domnule Bago, aveți cuvântul. Köszönöm a szót, elnök asszony. Igen, tisztelt kedves kollégák. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru cooperarea consilierilor PPE și pentru cooperarea secretariatului uh, comisiei noastre. Propunerea legată de accesibilitate, de directiva privind accesibilitatea, a fost uh, depusă de Comisia Europeană pe 3 decembrie 2012. Această directivă dorește ca site-urile web uh, ale organismelor din sectorul public să fie accesibile. Asta înseamnă Comisia ar introduce cerințe uniforme în ceea ce privește accesibilitatea, vizând 12 tipuri de pagini până la finalul anului 2015. Cred că acest proiect de directivă sprijină accesibilitate, criteriul de accesibilitate la paginile web și este în armonie și cu Convenția ONU privind oamenii cu uh, dizabilități. Cred că toate statele membre ar trebui să se asigure că paginile web recomandate de comisie uh, sunt accesibile, pentru că aceste pagini ajută oamenii să aibă acces la anumite servicii și să ducă o viață mai bună. Cred că abordarea la nivelul statelor membre nu este coordonată, ceea ce duce la probleme. Ca raportor pe această temă, dați-mi voie să vă fac un scurt rezumat al anumitor uh, propuneri pe care le am. În primul rând, dați-mi voie să încep cu tipurile de pagini, cele 12 tipuri recomandate de comisie. Propunerea Comisiei se referă doar la o anumită sferă a organismelor publice și se explică că accesibilitatea acestor pagini va avea un efect și asupra accesibilității altor pagini web. Dar există o distinție între paginile de internet cu conținut uh, educațional și cultural. În momentul de față, propunerea Comisiei Europene menționează doar aplicații legate de universități sau de învățământul superior. Pe de altă parte, populația este în continuă îmbătrânire, de aceea credem că ar fi important ca paginile de internet să fie accesibile nu doar pentru oamenii cu dizabilități, ci și pentru oamenii în vârstă vârstnicii au probleme de vedere și au probleme mari cu utilizarea calculatoarelor. Și de aceea există riscul ca ei să devină izolați și dacă nu le ușurăm viața, eh, vor deveni chiar și mai singuri decât sunt. Cu alte cuvinte, aș sugera ca părțile relevante să dezvolte tehnologii eh, prietenoase cu utilizatorul care să, fie, eh, să poată fi utilizate și de către vârstnici. Dragi colegi, aș dori să solicit sprijinul Comisiei CULT pentru aceste propuneri și aștept cu interes comentariile și observațiile dumneavoastră. Pe de altă parte, primul schimb de păreri a avut deja loc la Comisia IMCO și am venit cu mai multe amendamente împreună cu câțiva deputați Tamaș Deutsch, Filip Bular, Roberta Angelili și așa mai departe. Asta pe lângă raportul Ceații Marcachis. Amendamentele noastre vor fi după cum urmează. Credem că siguranța informației și protecția datelor este din ce în ce mai importantă. În raportul IMCO am vrea să menționăm problema generațiilor vârstnice în ceea ce privește accesul la internet. Am vrea de asemenea să specificăm mai bine cerințele pentru uh, transformarea paginilor de internet în pagini accesibile și vrem de asemenea să specificăm și conținutul acestor pagini. Subliniem importanța uh, politicii de includere electronică va exista o uh, nevoie de coordonare a acestor inițiative, uh, precum Agenda Digitală, Uniunea Inovatoare și Tineretul în Mișcare. Declarația Parlamentului European de pe 25 octombrie 2011 în ceea ce privește mobilitatea și dezabilitățile conțin uh, anumite elemente pe care le-am dorit subliniate. Credem că este important să menționăm și limbajul semnelor în mai multe locuri. Și așa am dorit să reformulăm uh, documentul nostru. Dar în mare putem spune că proiectul de directivă privind accesibilitatea paginilor de internet ale organismelor din sectorul public. Este o directivă destul de bună, dar va trebui să venim cu amendamente pentru a putea acoperi toate tipurile de organisme publice, oriunde ar fi ele. Mulțumesc și aștept cu interes întrebările și observațiile dumneavoastră. Cine dorește să intervină? Doamna președinte, nu și-a pornit microfonul. Văd că nimeni nu dorește să intervină, dar haideți să vedem, poate ne spune ceva comisia. Aveți cuvântul. Herr Jens Niemann Christensen. It's, it's okay? No? Is nicht? Domnul Christensen, nu, nu contează. I'm Joost van der Vleuten. Ah, wunderbar. <laughs> And thank you for offering your. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați oferit ocazia de a vă spune câteva uh, impresii preliminare. În primul rând, am dorit să mulțumim Comisiei CULT pentru activitatea sa constructivă și pentru înțelegerea deplină a acestui subiect. Cred că atunci când vorbim despre scopul acestei propuneri, suntem cu siguranță pe aceeași lungime de undă și atunci când vorbim despre aspectele tehnice, există niște propuneri constructive pe masă pe care o să le luăm în calcul. Mulțumim încă o dată Comisiei și raportorului pentru asta. În mod clar, suntem de acord cu tentativele de a modifica această propunere în conformitate cu politicile deja existente pentru includerea în era electronică a oamenilor cu dizabilități. Uh, trebuie să ținem cont deci, de toate uh, aceste propuneri și trebuie să ne întrebăm dacă aceste aspecte trebuie să fie incluse în această propunere sau dacă ar fi acoperite de măsuri uh, separate. O observație minoră ar fi că noi credem că conținutul audio-vizual, așa cum a fost menționat în amendamentul la articol 1, este acoperit deja de cerințele tehnice ale legii privind internetul 2.0, deci este acoperit și de uh, directiva în sine. Și atunci când vorbim despre propunerile privind extinderea sferei de aplicare, în mod clar nu sunteți primii care sugerează că ar trebui să acoperim mai multe tipuri de uh, site-uri uh, internet și mai multe tipuri de conținut. Ideea comisiei a fost ca această propunere să fie cât mai uh, îngustă, dar și cât mai eficientă în același timp, pentru a evita poveri uh, inutile uh, impuse statelor membre pentru punerea în aplicare a acestei directive. Temel juridic, juridic uh, al acestei propuneri este fragmentarea pieței, deci ne-am uitat la ce este necesar și ce ar fi suficient tocmai pentru a îmbunătăți accesibilitatea la aceste site-uri. Pentru că piața, așa cum spuneam, este extrem de fragmentată și caracterizată de multă nesiguranță, atât de partea cererii cât și de partea ofertei. Deci am analizat toate aceste lucruri și ideea din spatele propunerii este că dacă acoperim aceste 12 tipuri de conținut, de uh, website pe care toate țările ar trebui să le aibă și care oferă servicii relevante pentru cetățeni, asta ar fi suficient pentru a crea o masă critică uh, și pentru a influența și alte uh, site-uri uh, publice și uh, non-publice să ofere cetățenilor serviciile de care au nevoie. Și astfel piața nu ar mai fi atât de fragmentată cum este acum. Apoi, mai e o problemă pe care încă nu am rezolvat-o am considerat că s-ar putea să existe un conflict între amendamentele 6 și 10, nu în ceea ce privește scopul lor, ci uh, prin faptul că unul propune statelor membre să extindă sfera de aplicare uh, asupra site-urilor cu conținut cultural, deci să sugereze statelor membre și celălalt amendament spune că directiva însăși uh, va acoperi um, aceste website-uri care oferă um, servicii culturale. Și credem că s-ar putea să fie o suprapunere uriașă între cele două și atunci uh, riscăm să creăm contradicții. Pe de o parte sugerăm să se facă un lucru și pe de altă parte obligăm statele membre să facă acest lucru. Dar în mare, încă o dată, vă mulțumim pentru propunerile foarte constructive și pentru amendamente și uh, le vom lua în considerare. Mulțumesc, doamnă președinte. Dank. Ja. Mulțumim. Văd că suntem cu toții de acord. Prin urmare, putem închide, încheia discuția pe marginea acestui uh, uh punct de pe ordinea de zi. 5 septembrie de termen limită de depunerea amendamentelor. Votăm în comisie pe 17 octombrie. Mulțumim domnului raportor. Trecem la punctul 11. Diverse. Există ceva de menționat aici? Nu. Prin urmare, iată, ședința normală se suspendă. Toți colegii care nu au voie sau nu trebuie să ia parte la ceea ce urmează. Sunt rugați să părăsească sala. Vă urez o vacanță plăcută. Ne vedem ce din nou, ne revedem cel târziu în data de 5 septembrie. Atunci vom vota avizele privind uh, bugetul. E nevoie de toți aici, la Bruxelles, trebuie să votăm, dar vă uram între timp vacanță plăcută, ședința este, se suspendă ședința normală, doar interpreții mai trebuie să rămână, au dreptul să rămână în, în sală. Vom purta o discuție scurtă privind programul Europa Creativă cu raportorii din umbră. Mulțumesc mult, la revedere! Danke! So. Uh, die Frau Ja, ich kann nicht warten, bis die Frau Costa kommt